Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych... Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să deschid um, ședința din această dupămasă. Înainte să începem programul de pe ordinea de zi, vom adopta procesul verbal al ședinței de ieri care v-a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu, considerăm acest verbal, proces verbal ca fiind adoptat. Și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi din această dupămasă. Avem de trei propuneri de rezoluții privind Nicaragua și voi da acum cuvântul uh, semnatarilor acești, acestora, mai întâi domnul Bolislav Stonic. Mulțumesc, domnule președinte. Politica președintelui Ortega um, este ca și pe vremea comunismului. După ce ajungi la putere, e foarte greu să te mai dea cineva jos. În 2006, domnul Ortega a fost ales președinte, sandiniștii au revenit deci la, la putere și a trecut imediat la intimidare și hărțuire, tactici pe care le cunoaște foarte bine. A folosit securitatea la fel ca și în Cuba